articol, punct de pe agenda, prioritățile Uniunii Europene uh, pentru sesiunile Consiliului ONU pentru drepturile omului din 2016. Și, din nou, dau cuvântul doamnei vicepreședinte și doamnei reprezentant, Federica Mogherini. uh... Mulțumesc. După cum știți, uh, mare parte din anul trecut am călătorit întreaga lume și am putut să văd uh, Uniunea Europeană prin ochii prietenilor noștri și partenerilor noștri și când se uită la noi, ei se gândesc imediat la două lucruri, la puterea noastră economică, chiar și după criza, sperând că a trecut criza, și uh, ce facem noi în domeniul drepturilor omului. Și dați-mi voie să profit de această dezbatere nu doar pentru a vă înfățișa prioritățile noastre la Consiliul CDO în 2016, ci dați-mi voi să spun câteva cuvinte și în legătură cu modul în care vrem noi să promovăm drepturile omului în întreaga lume și ce reprezintă ele pentru noi. Cred că principalele instrumente pe care le avem pentru drepturile omului în lumea întreagă sunt multilateralismul și cooperarea cu toți actorii uh, importanți și relevanți. De aceea Consiliul ONU pentru drepturile omului e atât de uh, important pentru noi, pentru că este locul unde putem conveni acțiuni împotriva violării drepturilor omului și, de asemenea, e uh, locul central al ONU pentru crearea de noi parteneriate pentru apărarea drepturilor drepturile omului întreaga lume, acolo unde noi dorim promovarea justiției, justiției și a egalității și a, a unor uh, abordări de colaborare contra discriminării și represiunii. Și vom uh, prioritiza uh, lupta împotriva a două cazuri de încălcare a drepturilor omului. Mm, Corea de Nord, care va fi discutată mâine, și Siria, care am discutat-o ieri, uh, continuă să... Corea de Nord continuă să fie unul, unul din, una din cele mai crunte dictaturi din întreaga lume, fă, aproape fără a respecta niciun drept al omului. Sute de mii de oameni sunt deținuți uh, în uh, uh, în închisori, sunt închiși în lagăre de concentrare uh, și mulți dintre ei nu au fost acuzați de nicio crimă recunoscută internațional. Noi, împreună cu Japonia, vom prezenta o rezoluție puternică la CDO uh, împotriva acestor încălcări ale drepturilor omului, cerând uh, tragerea răspundere a responsabililor și un, o extindere a mandatului raportorului special. De asemenea, vom cere uh, ca să se uh, monitorizeze mai atent situația din uh, Corea de Nord. Și mai aproape de noi, Siria, e, Siria acum e cel mai mare dezastru umanitar fără precedent în istoria recentă. Prima noastră prioritate în uh, vorbirile politice actuale e să se permită accesul umanitar la cea mai mare parte a teritoriului țării. Uh, și asta se va reflecta și în rezoluția privitoare la Siria. Accesul recent a ajutorului a fost, a ajutorilor a fost un pas pozitiv, dar doar un prim pas și trebuie urmat de mulți alții. Pe termen lung, pacea în Siria va necesita dreptate și responsabilitate pentru toată lumea. Reconstruirea societății siriene nu va fi ceva ușor. Reconcilierea va necesita, în primul rând, recunoașterea imenselor suferințe ale poporului sirian. Și pentru asta vom susține o extindere și mai mare a Comisiei de Anchetă și a mandatului acesteia, ceea ce a și fost discutat în mod înflăcărat în această seară. Și asta în vederea un, unei eventuale instanțe uh, care va fi creată ulterior. Bun, există și evoluții uh, pozitive, deci ne vom uh, concentra și asupra Myanmar, Burmei, cu alegeri istorice din noiembrie, un pas înainte foarte important și de salutat. Apoi mai avem îngrijorări, uh, mai ales în ce privește minoritățile etnice și religioase. Apoi vom prezenta o rezoluție care recomandă noului guvern care uh, va demara în aprilie, să acționeze rapid pentru a uh, se ocupa de aceste probleme și sigur, vom monitoriza evoluțiile din această țară. Vom uh, prezenta și două rezoluții tematice, una privitoare la libertatea de cult pentru a sublinia susținerea Uniunii Europene la lupta împotriva intoleranței religioase în toate formele și expresiile sale și revenim la ce am discutat anterior acum câteva ore și o rezoluție împreună cu grupul latinoamerican și, Caribi, și din Marea Caraibelor în legătură cu drepturile copiilor. Vom organiza și un eveniment cu un raportor special în ce privește libertatea de cult, care va, raportorul ne va prezenta raportul său și cu participarea societății civile, asta pe linie cu credința noastră că nu putem discuta drepturi de bază ale omului fără reprezentanța ai societății civile și în decursul întregului an noi vom conlucra cu partenerii noștri pentru a promova și proteja spațiul societății civile și subliniez ce se întâmplă cu toți uh, apărătorii drepturilor omului în toate țările globului. Înainte de a încheia, mai menționez încă două chestiuni de mare importanță pentru ce facem noi pentru apărarea drepturilor omului, credibilitatea Uh, formului uh, ONU pentru drepturile omului și credibilitatea noastră. Prima se bazează pe independența, integritatea și eficiența biroului înaltului uh, comisar pentru drepturile omului. Noi avem în el un partener important și va continua să fie așa pentru a își uh, păstra credibilitatea și a ne păstra credibilitatea. Noi avem și o cooperare concretă pentru a ajuta biroul altului uh, comisar pentru că are de făcut față multor sarcini și anume uh, să se folosească de toate mecanismele CDO și să furnizăm și asistență minim uh, politică, susținere financiară, uh, utilizând instrumentul european pentru democrație și drepturile omului. Și cât despre noi înșine, în lumea întreagă, suntem văzuți ca un campion al drepturilor omului și pe drept cuvânt, pentru că câteodată, mă rog, percepția asta este corectă, uh, alți parteneri au niște dubii în legătură cu rolul jucat de noi, asta nu ne oprește ci din contră ne motivează și mai mult, dar dați-mi voie să vă mai spun că în ultimul an această percepție a fost pusă sub semnul întrebării pentru că evenimentele actuale ne testează. Nu e vorba doar de criza refugiaților, sunt mult mai multe. E vorba și de efectul pe termen lung al crizei economice și o, un sentiment de instabilitate crescândă pentru cetățenii noștri care trebuie să găsească o soluție uh, Iată, după criză s-au schimbat și multe politici și trebuie să, să fie vizibilă această schimbare. Și sigur că nu trăim uh, timpuri ușoare, dar dacă uh, scăpăm din vedere drepturile fundamentale din Uniunea Europeană, putem pierde totul, chiar înainte de a ne da seama. În acest semiciclu Noastră reprezentați o jumătate de miliard de uh, europeni. Sigur, nu mai sunteți prea mulți în sală, dar oricum, uh, toată clasa noastră politică se confruntă cu o provocare uh, dură, și anume uh, politicile noastre trebuie să reflecte tot ce are mai bun Europa și avem uh, o alegere, fie că ne concentrăm pe temerile noastre și le lăsăm să mm, distrugă Uniunea sau putem miza pe valorile care ne-au făcut puternici în diversitatea noastră, în solidaritatea noastră și să repornim motoarele acestei Uniuni Europene. Sigur că nu e o sarcină ușoară, dar uh, nu ne putem permite să dăm greș. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Iar acum, în numele grupului PPE, îi dau cuvântul domnului Gjip. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată înaltă reprezentantă, Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la elaborarea acestei rezoluții privind prioritățile Uniunii Europene în domeniul drepturilor omului. Este un uh, rezultat benefic să adoptăm această rezoluție în acest an înainte de a stabili prioritățile Uniunii Europene și uh, sunt recunoscător în altei reprezentante pentru disponibilitatea de a participa la această dezbatere, de a conlucra cu noi și de uh, a se interesa de pozițiile grupurilor politice. Pentru că urmează să participe la conferința uh, Comitetului pentru Drepturile Omului. Pentru Uniunea Europeană, angajamentul în apărarea drepturilor omului este foarte important. Există un uh, catalog uh, cuprinzător al priorităților pe care trebuie să le avem în vedere uh, atunci când dorim să apărăm drepturile omului. Este vorba inclusiv de o bună administrație, dar și de uh, o bună funcționare a Tribunalului Penal Internațional, dar și a instanțelor care apără drepturile omului și ne dorim de asemenea combaterea pedepsei cu moartea sau cel puțin un moratoriu asupra uh, pedepsei cu moartea. Este important ca toate aceste principii să fie respectate pretutindeni pe glob. Iar în ce privește criza migrației și ea este legată de o criză umanitară de, de a combate terorismul și de a apăra drepturile omului pretutindeni în lume. Ar trebui să subliniem de asemenea că libertatea religioasă este un drept esențial uh, al oamenilor și acest lucru se reflectă și în Declarația Universală privind drepturile omului. Trebuie să apărăm drepturile civile, drepturile cetățenilor ne confruntăm acum probabil cu cea mai gravă criză a migrației, nu doar în Uniunea Europeană, pentru că are un caracter multilateral și trebuie să acționăm pe plan multilateral. Mulțumesc foarte mult și îi dau cuvântul acum doamnei uh, Soraya Post. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc și doamnei înalte reprezentante pentru introducerea prezentată, ce, ce ne arată că există un respect uh, profund pentru drepturile omului. Mulțumesc și colegilor care au lucrat la elaborarea rezoluției și care au arătat cât de importantă este pentru activitatea noastră care vizează drepturile omului și care se va vota mâine. Această rezoluție arată că Consiliul ONU de la Geneva va arăta în martie cât de important este să urmărim situația drepturilor omului la nivel mondial. Și de asemenea că situația drepturilor omului pentru noi figurează ca o prioritate în politica externă. Rezoluția mai arată și care sunt uh, prioritățile Parlamentului European. În vremuri de conflicte și crize, trebuie să nu mai așteptăm și să acționăm pentru respectarea drepturilor omului, atât la nivel intern cât și în politica externă. Drepturile omului reprezintă pilonul societăților democratice. Recunoașterea drepturilor omului pentru migranți și refugiați pe coridoarele umanitare pentru protejarea drepturilor omului acolo uh, e necesară pentru acei oameni care fug de războaie. Ceea ce înseamnă că trebuie să există și un drept la educație și la acces la servicii sanitare. Și de asemenea trebuie să avem grijă ca și femeile să beneficieze de drepturi egale. Rezoluția vorbește și de drepturile copiilor, despre refugiați din cauza schimbărilor climatice și refugiați intern, unde constatăm că există o evoluție îngrijorătoare și tot mai multe încălcări. Rezoluția mai vorbește și de acele state unde se constată sistematic încălcări ale drepturilor omului. În plus, am vrut să facem trimitere și la concluziile Consiliului European care privesc procesul de pace din Orientul Mijlociu. Mă bucură faptul că în rezoluție mai facem trimitere și la faptul că reprezentantul special al ONU pentru drepturile omului din Palestina ar trebui să aibă un rol mai important pentru ca să avem posibilitatea să supraveghem situația și să nu se pună într totul piedici activității ONU acolo. Rezoluția mai vorbește și de situația oamenilor care luptă pentru drepturile omului, activiștii care fac tot posibilul pentru a trage un semnal de alarmă. Sper că și noi vom transmite mâine un semnal de alarmă pentru întrunirea de la Geneva de luna viitoare. Important este ca Uniunea Europeană să aibă un rol hotărător și acolo. Trebuie să fim un actor puternic în colaborarea internațională pentru apărarea drepturilor omului. Mulțumesc! Are acum cuvântul doamna Beatrix von Storch. Mulțumesc, stimate domnule președinte. Discutăm aici, din păcate, într-o sală goală a plenarei Parlamentului o rezoluție care se referă la drepturile omului. Ne comportăm ca și când Uniunea Europeană ar fi un stat suveran cu o politică externă unitară, ceea ce nu e cazul. De aceea, mie mi se pare că este o dezbatere ușor strâmbă. Dar pentru că uh, sunteți prezentă în sală, uh, Doamna Mogherini, vă rugăm să încercați să combateți uh, hărțuirea uh, creștinilor în lume, să devină un subiect prioritar uh, la Națiunile Unite, pentru că um, violențele împotriva creștinilor trebuie să figureze undeva sus pe ordinea de zi, înainte de a fi prea târziu. Vă rog. Mulțumesc doamnei Ștori și este eh, vorba de eh, o prezență în sală destul de, de puternică. Dau cuvântul acum doamnei Besera Băsterecea. Mulțumesc și mulțumesc și grupurilor politice ale Parlamentului care subscriu această rezoluție comună, mai ales domnului raportor, domnul Jib, pentru marea activitate de a încerca să găsească consensul și valorile comune, dar astfel se poate răspunde mandatului pe care ne le-au dat cetățenii ca să fie Uh, cineva membru al Consiliului pentru Drepturile Umane al ONU, la durerea generală trebuie să țină cont de contribuția la promovarea și protecția drepturilor omului făcută de către țările candidate. După ce acestea sunt alese, membrii se angajează să apere la nivelul uh, necesar drepturile omului uh, pentru o perioadă de trei ani. Orice cetățean care ascultă asta și constată că țări ca Venezuela sau Arabia Saudită fac parte din Consiliu, probabil că nu va da niciun credit acestuia și se va întreba cum e posibil ca țări care încalcă drepturile omului în mod sistematic ajută ca alte state să-și îndeplinească obligațiile de eh, apărare a drepturilor omului. Cum, ne, cum a învățat Venezuela pe alte țări să apere libertatea de exprimare, independența juridică, statul de drept cu 74 de ținuți politici închiși doar pentru că gândesc altfel decât domnul Maduro și guvernul său sau cum va arăta uh, Arabia Saudită drum, restului lumii drumul pentru a termina cu pedeapsa capitală când în 2015 și-a bătut propriul record de execuții în ultimii 20 20 de ani. Adunarea Generală a ONU are dreptul de a suspenda pe un membru al Consiliului dacă consideră că acesta încalcă drepturile omului pe durata perioadei sale de, ca, în care are calitatea de membru. Aici cetățeanul nostru se va întreba ce mai așteaptă adunarea generală pentru a suspenda pe Venezuela și Arabia Saudită. Nu putem permite ca aceste țări să submineze credibilitatea instituțiilor care monitorizează drepturile omului în lume. Și primul pas trebuie să-l facem noi, ă, statele Uniunii Europene și cum vom face asta? De exemplu, nu vom vota niciun caz în favoarea alegerii unor țări care nu îndeplinesc cerința fundamentală stabilită și, sigur, asta printr-un vot public. Mulțumesc! Mulțumesc acum în numele GUE are cuvântul doamna Vergea. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu-mi place modul în care lucrăm uh, pe marginea acestui subiect în această instituție. De obicei, uh, uh, vom vota această rezoluție mai devreme, înainte de a începe lucrările Comitetului pentru Drepturile Omului, dar trebuie să fim totuși eficienți, pentru că, pe de altă parte, trebuie să ținem seama de ordinea de zi obișnuită a acestei instituții. Eu vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență și pentru intervenție. Da, Parlamentul trebuie să examineze atent și să transmită, să transpună în practică recomandările Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, inclusiv în ce privește drepturile femeilor, pentru că noi trebuie să solicităm și statelor terțe de a respecta drepturile omului. Deci, noi, la nivelul GUE, pentru că nu se respectă aceste cerințe, nu ne vom asocia acestei rezoluții. Mulțumesc, doamnă deputat din partea verzilor. Are cuvântul doamna Barbara Lochpiller. Mulțumesc, domnule președinte, stimată înaltă reprezentantă, rezoluția noastră cu privire la Consiliul Drepturilor Omului de la Geneva a fost redactată la timp și sper că Uniunea Europeană își va susține prioritățile uh, în cadrul negocierilor. Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU reprezintă principalul for pentru drepturile omului și Uniunea Europeană ar trebui să aibă un rol activ în dezbaterile de acolo, atât în ceea ce privește situația pe țări, cât și în ceea ce privește uh, tematicile și evoluția acestora. De asemenea, solicităm ca Uniunea Europeană să susține activitatea CDU pentru a asigura independența acestui for. Din păcate, în acest for există și guverne care au un uh, bilanț catastrofal în ceea ce privește drepturile omului. De aceea ar fi bine ca Uniunea Europeană să contracareze încercarea unei mai bune poziționări a acestor state în CDU. Uniunea Europeană poate căpăta mai multă influență dacă vorbește cu un singur glas. Tot mai des auzim că se uh, contracarează încercările de respectare a drepturilor omului prin intervenția imperialistă pe teritorii străine. De aceea cred că se impune să um, se ajungă și la o rezoluție care să asigure dreptul la apă potabilă pentru toți oamenii. De asemenea, Uniunea Europeană trebuie să se implice și pentru teme importante, în special pentru statele din Sud dreptul la educație, la uh, finanțare corespunzătoare și așa mai departe. În plus, doresc să constat că rezultatul constituie o bază foarte bine pentru poziționarea UE în cadrul CDU și eu aș dori să-i mulțumesc domnului Scrip pentru uh, bunele negocieri pe care le-a purtat. Mulțumesc. Acum în numele grupului FDD, domnul Ignacio Corao. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule reprezentant. Discuția de astăzi ne dă ocazia de a vedea ce se întâmplă cu respectarea drepturilor românii în lumea întreagă. Păcat că suntem puțini care participăm că am fi putut să ne asumăm răspunderea noastră de europeni, dar rezoluția e una pozitivă, vom susține Uh, trebuie, sigur, să protejăm uh, popoarele indigene, dar uh, ne place și că s-a recunoscut dreptul la o situație economico-socială demnă, însă ne preocupă faptul că membrii Consiliului adesea sunt aleși dintre statele care încalcă cel mai mult drepturile fundamentale, China, Rusia, Arabia Saudită, Etiopia. Diritti fondamentali sunt difuze su larghissima scala. asta nu, nu, când vorbesc asta nu spun doar uh, că vorbesc despre terorism. Nu, iată, se arestează dizidenții, se încalcă drepturile migranților, uh, efectele schimbărilor climatice, care toate se regăsesc în rezoluția prin care noi cerem Consiliului uh, pentru dreptul omului de la ONU să fie la înălțimea misiunii sale, sperând că 2016 va fi un an mai pozitiv decât 2015. Mulțumesc! Mulțumesc. numele grupului ANF are cuvântul domnul Anemans. Mulțumesc, domnule președinte. Da, am avut o zi lungă, o zi grea astăzi și uh, Sigur că uh, suntem 741 de membri în Parlamentul European, dar dacă privim acum în jur, în sală, atunci uh, deduc din numărul celor prezenți în sală câtă importanță acordă colegii drepturilor omului. Dar să nu fim cinici, pentru că uh, Trebuie să spunem că datorită unei false interpretări a spațiului Schengen și o falsă interpretare a uh, drepturilor uh, refugiaților în baza Convenției uh, de la Geneva pentru refugiați, ajungem la situații teribile. Am văzut de, în urma incidentelor de la Köln că și la noi în țară drepturile omului sunt încălcate masiv și trebuie să recunoaștem că pentru uh, apărarea drepturilor omului este nevoie de un mediu stabil și nu de o deschidere față de cei care au cu totul altă cultură decât noi. Dau cuvântul acum domnului Epideios. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană este unul dintre principalii actori pe scenă mondială cu capacități care influențează în manieră uh, importantă dezvoltările internaționale. Trebuie să colaborăm strâns cu ONU pentru a gestiona chestiunile care vizează comunitatea internațională. Una dintre chestiunile urgente este migrația. Pentru a rezolva această problemă, trebuie să avem o abordare pragmatică, adică nu are rost să încercăm să îi uh, găzduim pe migranți în Europa fără să încercăm să eliminăm cauzele care au generat fluxurile de migrație. În plus, nu ne pot interesa doar drepturile migranților, tolerându-le însă comportamentele delicvente în țările care îi găzduieți. De asemenea, trebuie să contracarăm traficul ilicit de persoane, dar în același timp lăsăm necontrolată acțiunea traficanților. În fine, nu dăm dovadă nici de seriozitate, nici de hotărâre atunci când lăsăm Turcia să <clears throat> își facă uh, de Uniunea Europeană și în același timp uh, îi permitem să ne șantajeze cu accelerarea procesului de aderare. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Preda. Mulțumesc, domnule președinte. Vă reamintesc că acum o lună de zile am dezbătut și adoptat cu mare majoritate chiar aici raportul anual privitor la drepturile omului și democrația în lume și politica Uniunii în acest domeniu. De atunci și până acum nu prea înțeleg de ce avem la, uh, la, să votăm un text care e atât de, aproape similar cu raportul anual. În această rezoluțiune care dorește să exprime poziția Parlamentului privitoare la prioritățile Uniunii la Consiliul ONU pentru drepturile omului, toate subiectele care au o oarecare relație cu drepturile omului sunt abordate. De la femei la drone, drone, de la sport la comerț. Cred că prin această rezoluție noi pur și simplu vi dăm de sens cuvântul prioritate și repetăm o muncă care deja a fost făcută. Eu cred că e esențial ca la anul rezoluția Parlamentului pe tema asta să fie mai succintă și mai în acord cu obiectivul său. De exemplu, am putea alege cinci priorități și să punem punct. Pentru poziția Parlamentului pe toate celelalte teme legate de drepturile omului avem la dispoziție raportul anual. În al doilea rând, aș dori să spun că în ce privește cea de-a doua parte a textului, care teoretic se, uh, se ocupă de lista de țări care sunt în examinare periodică universală, aici avem o incoerență flagrantă, pentru că la insistențele stângii, și nu e prima dată, care dorea să se refere la Israel, să stigmatizeze Israelul, am sau s-a introdus pe lista respectivă, citesc, Middle East Peace Process, procesul de pace în Orientul Mijlociu. Sigur că nu e vorba de o țară și examinarea periodică universală nu are nimic de face cu asta. Dacă dorim să fim luați, luați în serios ca parlamentar, trebuie să evităm acest tip de incoerență. Și de aceea grupul PPE a hotărât să introduc un vot separat pe acest uh, aliniat și dacă acest aliniat nu va fi eliminat, vom vota împotriva rezoluției. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, spune președintele. Și deci acum domnul Richard Howitt are cuvântul. Două minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mă așteptăm sesiunea acestui Consiliu pentru Drepturile Omului și um, să încercăm să uh, Depansăm toate problemele eh, legate de drepturile omului. Aliniatul 28 spune foarte clar, acest Parlament și statele membre își doresc să se angajeze constructiv în eh, grupul de lucru interguvernamental în ce privește crearea eh, unor, unui cadru legal obligatoriu. Ei, știți că au existat uh, critici în raportul grupului de lucru al uh, ONU uh, prezentat în martie. Dar a boicota un mecanism privind drepturile omului nu trebuie să fie o atitudine care să caracterizeze Uniunea Europeană. Pentru că mm, noi trebuie să susținem proiectul înaltului comisar și uh, Uh, trebuie să promovăm și principiile uh, care ghidează activitatea ONU uh, privind apărarea drepturilor omului. Noi trebuie să completăm până la urmă aceste demersuri printr-un plan de acțiune. Uniunea Europeană da, trebuie să elaboreze o rezoluție și poate că sunt justificate și anumite critici la grupul de lucru al ONU. Din punctul de vedere al grupului meu, însă nu suntem de de acord cu toate problemele care au fost discutate în cadrul grupului de lucru. Dar oricum, Uniunea Europeană nu trebuie să uh, părăsească uh, sala de conferință, trebuie să demonstreze că trebuie să uh, avem răbdare și să ascultăm și alte puncte de vedere. Iar uh, în ce privește aliniatul 89, domnul uh, Preda uh, a afirmat că dacă nu se va elimina acest aliniat nu va vota grupul PP. Dar ce se spune aici? Este vorba despre uh, o solicitare a viabilității soluției două state în Orientul Mijlociu. Noi uh, avem un consens în ce privește promovarea procesului de pace în Orientul Mijlociu și noi considerăm că votând pentru aceste principii este corect pentru uh, relația dintre Israel și Palestina. Deci, dacă PPE-ul va decide până la urmă să voteze împotriva acestei rezoluții, greșește. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum doamnei Hilde Votman, din partea grupului ALDE pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Mogherini, s-a făcut târziu, nu mai sunt mulți colegi prezenți, deși vorbim despre o temă extrem de importantă și mâine urmează să votăm această rezoluție prin care stabilim prioritățile noastre. Trei lucruri aș dori să Um, mă refer. Vreau să vorbesc despre femei și drepturile reproductive ale acestora, unde, în opinia mea, se încadrează și dreptul la avort, în special după o agresiune sexuală. Apoi, drepturile copilului, UNICEF, Save the Children, mii de copii uh, vin cu aceste fluxuri migratorii. Trebuie să avem grijă ca acești copii să nu înghețe în această perioadă și vis-a-vis -vis de genocid și mai repet astăzi odată, chiar dacă nu mai vreți să auziți acest lucru vis-a-vis -vis de Israel și Palestina, nu vrem să arătăm cu degetul spre Palestina, dar vrem să amintim încă o dată de importantele concluzii. Mulțumesc foarte mult. dar acum cuvântul domnul Stier. Mulțumesc, domnule președinte. Susțin ce a spus domnul Preda adineaori. Ar fi păcat ca PPE-ul să nu-și acorde susținerea la adresa acestei rezoluții din cauza unui dezechilibru a text, al textului atunci când vorbim despre procesul de pace în Orientul Mijlociu. Aceasta rezoluție are totuși uh, părți foarte bune, în special alineatul nou uh, privitor la revizuirea Constituțiilor din statele curs de dezvoltare, mai ales din Africa, astfel încât uh, structurile de guvernare să poată depăși limitările de natură constituțională ceea ce de obicei, uh, sigur, duce adesea la protestele cetățenilor. Am vorbit despre rezoluția, am vorbit despre situația din Burundi, care nu este singurul exemplu. Avem și procesul de democratizare în multe state africane, însă, din nefericire, asta duce la încălcări sistematice ale drepturilor omului. În aceste state, se organizează alegeri, dar câteodată partidul care este la putere câștigă cu mai mult de 80% din voturi. Nu? Ceea ce ar trebui să fie un semnal de alarmă și grupurile noastre politice trebuie să țină cont de aceste lucruri în cooperarea cu uh, partidele și grupurile politice, grupările politice africane. Am uh, făcut ceva în, recunoscând asta, mai ales în obiectivul numărul 16 în programul de dezvoltare pentru 2020, o prioritate a politicii noastre uh, externe și o prioritate pentru Consiliul Drepturilor Omului. Mulțumesc și acum doamna Chinici are cuvântul. Vă rog, două minute. Sorry, uh... Îmi cer scuze, este absentă. Atunci are acum cuvântul doamna Tereza Comodini Cachea. Un minut, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Această temă merită o atenție specială. Deși convenția a fost ratificată, de multe țări, implementarea este problema. Deseori, nu se ține cont uh, pe deplin de drepturile copiilor, dar sunt uh, membri de plini ai uh, societății. Suferă efectele unei lumi poluate, a discriminării și altor forme de exploatare. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să continue să facă eforturi pentru a asigura că Convenția pentru drepturile copiilor nu este una dintre cele mai ratificate, ci una dintre cele mai implementate. Am văzut care este reacția oamenilor vis-a-vis -vis de corpul neînsuflețit a unui copil care a murit uh, dar sunt mulți alții și sunt mulți alții care suferă condiții mizere și trebuie să punem capăt cruzimii și să facem tot posibil pentru a opri. Mulțumesc foarte mult. Are acum uh, cuvântul doamnă Tereza Jimenez. Mulțumesc, domnule președinte. Apărarea drepturilor omului este un semn de identitate al Uniunii Europene și, pe lângă Consiliul ONU, Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, trebuie să ne îndreptăm atenția acolo unde e necesar să apărăm drepturile omului, să luptăm împotriva persecuțiilor, uh, cu lista celor țări, printre care în acest an se, iată, găsim numele Venezuelei. Deși am avut o misiune de observație în această țară, grupul popular a permis ca trei din colegii mei și subsemnata să Eh, putem însoți eh, poporul venezuelan în acest moment istoric unde a reușit democratic opoziția să învingă, să învingă un guvern care nu este democratic. Eh, bun, nu știu dacă speranțele vor fi urmate de o realitate pozitivă dacă președintele Venezuelei ignoră voința poporului, de exemplu, opunându-se legii amnistiei, care cere ieșirea din închisoare a tutur, imediat a tuturor deținuților politici care s-au opus regimului actual din Venezuela și cer Comisiei și Parlamentului să insiste ferm sub, pe lângă autoritățile din Venezuela ca să le ceară eliberarea de, deținților politici. Cât mai poate Maduro să uh, facă pe surdul când uh, poporul său strigă pentru libertate. Mulțumesc, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate înaltă reprezentantă, ne vedem în fața multor provocări care sunt legate de agenda drepturilor omului. Europa ea și se confruntă cu un fenomen de emigrație, de terorism, de instabilitate în statele vecine. Din acest motiv, problemele drepturile omului trebuie să se afle și mai mult în atenția noastră. Trebuie să stabilim priorități, pentru Consiliul Drepturilor Omului uh, Națiunile Unite. Pentru că Europa trebuie să-și asume un rol uh, de conducător în uh, apărarea acestor principii. Trebuie să acordăm o mai mare atenție problemelor migrației. Va fi prima prioritate pentru noi pentru a consolida și asistența umanitară și acordarea de ajutor uh, țărilor în curs de dezvoltare. Trebuie să consolidăm cooperarea internațională, să facem pași suplimentari în combaterea rețelelor traficanților de persoane și, de asemenea, în a apăra drepturile copiilor și femeilor. Mulțumesc, dau cuvântul acum uh, domnului Bogdan. Mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă vicepreședinte. UNHCR are mandatul comunității internaționale pentru a promova drepturile omului la nivel global. Este importantă ca selectarea uh, țărilor din acest for uh, să se facă uh, și pe baza unei mai bune reprezentări. Trebuie ținut însă de uh, interese diferite, trebuie să existe și reprezentanții societății civile și este importantă și o colaborare la nivel regional și statal. Drepturile omului trebuie să fie respectate și în lumea de afaceri. Din păcate, auzim tot mereu de situații în care se încalcă drepturile lucrătorilor și um, că anumite corporații majore beneficiază de impunitate. Uniunea Europeană trebuie să facă tot posibil pentru ca și marile întreprinderi să respecte drepturile omului. Mulțumesc. Are acum uh, cuvântul domnul Maria Snotis. Mulțumesc, domnule președinte. În prioritățile Uniunii Europene ar trebui să includem încălcările drepturilor omului în Turcia, dar și la Scopie în Republica Macedonia sau fosta Republică Iugoslavia, Iugoslavia a Macedoniei. Doamna Mariana Petir uh, uh, are inițiativa de a crea un grup Prietenii Macedoniei ca să susținem fosta Republica Iugoslavia, Iugoslavia Macedoniei. Îi amintim că FIROM e recunoscută de Uniunea Europeană cu numele FIROM, nu Macedonia. Și ea trebuie să știe, doamna, că nu ar trebui să permitem uh, ca Firon să-și asume numele Macedoniei, care e numele nostru. Așadar, denunț în Parlament această înființare provocatoare și ilegală acestui grup de prieteni ai Macedoniei și cer uh, uh, președintelui Parlamentului European, Martin Schulz, să facă tot ce e necesar ca uh, să implementeze pe deplin decizia ONU referitoare la numele FIROM. Mulțumesc! Pan poseł Stier, bardzo proszę. Mulțumesc, domnul Stier. Colega... Stimate coleg Marias, Știți că acest grup informal de prieteni a existat și în trecut în Parlamentul European și nu a avut în niciun fel vreun efect negativ. Și, pe de altă parte, ce legătură are cu subiectul pe care îl dezbatem? Mulțumesc foarte mult. Un răspuns scurt. Domnule președinte, doresc să mă adresez colegului. Vreau să-i spun că am ridicat o problemă foarte importantă. Scopie sau Firom sunt recunoscute ca fiind Firom. Dumneavoastră folosiți denumirea Macedonia. Trebuie să știți că acest lucru este o violare a modului în care funcționează Uniunea Europeană. Deci trebuie să înțelegeți că trebuie să folosim Mira Firo. Îi dau cuvântul acum doamnei Mogherini. Thank you. Uh, I will not prolong. Mulțumesc foarte mult, nu am să prelungesc uh, prea mult uh, rămânerea noastră în acest hemiciclu. Aș dori să vă mulțumesc tuturor celor dintre dumneavoastră care s-au referit la tema dezbaterii noastre și care au dat dovadă de un angajament uh, comun. Aș spune chiar uh, transparținic vis-a-vis -vis de activitatea noastră. Mulți dintre dumneavoastră au spus că nu este vorba doar de un principiu clar, valoros pentru Uniunea Europeană, este chiar misiunea noastră de a proteja și uh, proteja drepturile omului în interiorul și în afara Uniunii Europene. Și în această activitate, susținerea, dar și uh, orientarea din partea Parlamentului European este una crucială. Facem tot posibilul pentru a folosi instrumentele de acțiune externă împreună pentru a îndeplini acest mandat, pentru a fi un jucător relevant în domeniul drepturilor omului cu rezultate concrete în teren. Uneori lucrurile sunt evidente, în altele mai puțin, dar în majoritatea se întâmplă. Și fie că e vorba de apărători ai drepturilor omului sau chestiuni majore pe care ne mobilizăm, precum pedeapsa capitală, drepturi economice sau sociale, în toate aceste cazuri este fie Uniunea Europeană care face diferența cu ajutorul Parlamentului European și a statelor membre prin intermediul instrumentelor noastre, fie situația este mai dificilă. Avem valori, principii, dar și interese, pentru că și apărarea drepturilor omului în întreaga lume răspunde și intereselor noastre de stabilitate și securitate la nivel mondial, pentru că altfel uh, nu ar exista medii stabile dacă nu se respectă drepturile omului este ceva care nu reprezintă doar o valoare și un principiu, ci o responsabilitate clară pe care o avem în interiorul granițelor noastre și în afară. Și aș dori să mulțumesc acestui Parlament pentru susținerea continuă acțiunilor noastre în acest domeniu și aș mai dori să adaug ceva, aș dori să să mulțumesc uh, reprezentantului special pentru drepturile omului, domnul Stavros Lambrinidis, pentru activitatea sa în susținerea acestei misiuni pe care o întreprindem împreună. Mulțumesc uh, încă o dată și vă doresc o noapte bună. Dziękuję bardzo pani komisarz. Otrzymałem 7 punktów rezolucji zakończenia. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă înaltă reprezentantă.